eso merci. allora, Allora, buonasera a tutti, cominciamo. Așa cum am spus, bună ziua tuturor. Cred că ați primit totul prin e-mail și aș vrea să vă reamintesc faptul că punctele 10 și 12 din ordinea de zi se referă la modificarea, revizuirea uh, regulamentului uh, financiar uh, în ceea ce privește Serviciul European pentru Acțiunea Externă și părțile relevante din buget. Și vom discuta și mâine după amiază la 17.45 până la 18.30. Acest lucru a hotărât uh, conferința va hotărâ, uh, a hotărât conferința președinților din 8 iulie pentru a acorda um, acestei comisii uh, procedura de la 51 din regulamentul de procedură. Trecem la punctul 2, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor. Și avem uh, procesele verbale din 26-27-2010 și 31 mai 2010 până la 1 iunie. Așa cum uh, s-a întâmplat anterior, membrii au fost uh, informați că această uh, Uh, întâlnire va fi transmisă pe internet și aveți nevoie de cartela de vot electronic pentru punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi. Trecem acum la punctul 4, Agenția pentru gestionare operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul libertate, securitate și justiție. Îl invit pe domnul Marinescu, raportor, să ia cuvântul. Domnul Marinescu este în Statele Unite, unde mi-aș dori să fiu și eu acum. De aceea propun să trecem la vot, pentru că totul este clar, am discutat și cu celelalte grupuri parlamentare, de aceea doresc să fac un amendament oral referitor la amendamentul 14. Acolo cuvântul supervision ar trebui înlocuit cu scrutiny. Deci amendamentul 14 înlocuim supervision prin scrutiny. În rest, cred că este important ca la revizuirea agențiilor să luăm lucrurile în serios. Sunt câteva puncte uh, care vizează agențiile foarte serios, de aceea cred că dacă uh, dorim să, ca acestea să devină niște instituții mai uh, puternice, mai solide, um, și dorind de asemenea să există o legătură mai strânsă cu Comisia, atunci cred că acesta este primul pas pe care trebuie să-l facem și anume să îmbunătățim uh, punctele slabe care au fost subliniate și în raportul doamnei Maciu. Cam atât. Uh, colega Gresle, passerei quindi se abbiamo... Mulțumesc, uh, colega Gresle. Dacă aveți cartelele, o să trecem la votarea punctului 4 de pe ordinea de zi. Așa cum am spus, o să votăm amendamentul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul și amendamentul se adoptă. Din punctul nostru de vedere, nu avem nimic împotriva să se voteze în bloc, însă trebuie să-și spună părerea celelalte grupuri parlamentare, pentru că noi avem peste tot un plus, unde celelalte grupuri parlamentare au un minus. De aceea putem vota în bloc, cel puțin până la momentul respectiv. Este cineva împotriva votării în bloc a tuturor amendamentelor? Dann stimmt einfach mit uns. Atunci haideți votați alături de noi. primele trei. Deci până la inclusiv amendamentul 3, 26, 1, 2 și 3. Pe acestea putem să le votăm în bloc. După aceea uh, mergem mai departe separat și încercăm uh, din nou să revenim la votarea în bloc. Vă mulțumesc! Forse facevamo prima se proseguiamo. Comunque. Bine. O să votăm 26, 1, 2, 3 în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Și acum, în bloc, amendamentele 28 până la 30, inclusiv. Nu, spune președintele. Se pare că nu. să o luăm în ordinea normală. Numai 28. S-a deschis votul la 28. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aprobat. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amend. Amendamentul 14 cu o, amendamentul oral. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 16, spune președintele, s-a deschis votul, s-a închis votul. Adoptat. Și acum amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Și acum o să votăm uh, proiectul de aviz, s-a deschis votul și s-a închis votul. 18 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Perfect. Să continuăm cu ordinea de zi. Trecem acum la punctul 5, unde vom vota din nou, folosind cartela electronică de vot, subiectul simplificarea implementării programelor cadru de cercetare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem în favoarea amendamentelor orale și suntem de acord cu esența proiectului de aviz. Președintele, să trecem atunci, dacă sunteți gata, la vot. Amendamentul numărul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Sau putem să facem un vot în bloc dacă nu există obiecții. 1 până la 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 21 pentru, 1 împotrivă. Și acum votăm asupra uh, proiectului de aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat 22 pentru. Mulțumesc! Să trecem acum Și în felul acesta am încheiat uh, partea de vot, spune președintele. Avem un punct foarte important acum pe ordinea de zi, punctul 6, document de reflexie privind reforma Oficiului European de Luptă Antifraudă comisarul Algirda Semeta, comisarul pentru impozitare și uneva mal uh, audit și antifraudă, va face o prezentare. Domnul comisar este prezent. Se pare că l-am pierdut pe comisar. Non, non ne riesco. Perché vogliamo fare? Andiamo avanti. Ah, magari. Facciamo l'otto. L'otto. Non c'è. Allora, siccome il commissario, il commissario Semeta non è presente ancora... Domnul eh, comisar Semeta nu este încă prezent și pentru că nu dorim să pierdem timp, pentru că sunt multe subiecte pe care le avem pe ordinea de zi și prin care dorim să trecem, propun să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, pentru că punctul 7 va fi tratat după punctul 9. De aceea vă propun să ascultăm acum prezentarea domnului Balcitis referitoare la bugetul rectificativ. A, nu, a sosit domnul comisar, a fost găsit, minunat. Bun, atunci să revenim la ordinea de zi în formația inițială. Pentru că, iată, a sosit domnul comisar între timp. Doresc să îi mulțumesc pentru prezența sa și îi voi da imediat cuvântul pentru a ne prezenta documentul OLAF. Domnule Pesar, co- domnule comisar, aveți cuvântul. distinguished members, ladies and gentlemen. Stimați membri, doamnelor și domnilor, sunt foarte bucuros să fiu prezent astăzi alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta acest document de reflexie uh, privind Oficiul European de Luptă Antifraudă și angajamentele acestuia înainte de vacanța de vară. Acest document a fost solicitat de Parlamentul European și de Consiliu și consider că este foarte important pentru a susține progresul în contextul reformei OLAF. Avem obligația de a asigura că contribuabilii și banii acestora sunt protejați și că vom lua toate măsurile pentru a aborda și a combate frauda. Aceste lucruri sunt foarte importante în această perioadă prin care, în care ne confruntăm cu dificultăți economice. OLAF trebuie să fie echipat cu instrumentele potrivite pentru a lupta împotriva fraudei, corupției sau a oricărei alte activități ilegale care poate să pericliteze interesele financiare ale Uniunii Europene. Împărtășim uh, angajamentele comune pentru a spori încrederea și eficiența OLAF, respectându-i însă independența. Întrebările care uh, trebuie să-și mai găsească răspunsul uh, prin procedurile legislative, se referă la modalități uh, referitoare la modul în care se poate obține și atinge acest obiectiv. Documentul nostru de reflexie dorește să identifice puncte convergente cu pozițiile Parlamentului și ale Consiliului referitoare la propunerea Comisiei din 2006 și dorește să găsească cele mai bune opțiuni pentru a obține un consens referitor la punctele principale care sunt în discuție. Tot, toate serviciile comisiei uh, au participat la realizarea acestui document prin contribuții valoroase. Documentul are următoarea structură. Se referă la chestiunile puse în vizor de cele trei instituții. Asupra unora, instituțiile au căzut deja de acord, alte puncte sunt în continuare deschise există anumite opțiuni uh, de continuare a procedurilor legislative și acestea se concentrează asupra punctelor unde există un dezacord clar între instituții. Anexa 2 uh, prezintă un tabel cu poziția celor trei instituții și uh, face referire la modul în care se tratează chestiunile respective. Parlamentul și, în particular, doamna Gresle au adus o contribuție importantă la procedura legislativă. Au, au fost subliniate multe subiecte care mai trebuie analizate pentru a îmbunătăți eficiența OLAF și pentru a atinge obiectivele acestei reforme. De aceea doresc să îmi exprim recunoștința pentru în fața acestui Parlament și față de doamna Gresle pentru eforturile depuse în vederea îmbunătățirii OLAF. Nu doresc să intru în detalii vis-a-vis -vis la toate subiectele, la 20 noiembrie 2008 uh, au fost uh, ridicate anumite probleme și de atunci uh, au mai existat multe semne de întrebare, une dintre ele sunt importante, cum ar fi consolidarea drepturilor persoanelor um, implicate în anchete, îmbunătățirea anchetelor OLAF și chestiuni referitoare la cooperarea OLAF cu alte instituții europene, organisme și agenții, de asemenea, colaborarea cu uh, autoritățile competente din statele membre. Rolul uh, Comitetului de Supraveghere și a agențiilor de supraveghere. Vă propun să analizăm uh, aceste subiecte care sunt în discuție, făcând diferența între eficiența investigațiilor OLAF și axându-ne pe uh, reducerea perioadei de anchetă, îmbunătățirea cooperării între OLAF și instituțiile europene, OLAF și autoritățile competente din statele membre, precum și cu Europol, Eurojust, organizațiile internaționale și țările terțe. Și de asemenea să tratăm subiectul directorului general al OLAF guvernanța politică, chestiuni referitoare la schimbul de informații între OLAF și alte instituții și organisme, rolul Comitetului de Supraveghere, informările publice prin intermediul OLA referitor la investigații, dreptul uh, oamenilor uh, implicați în investigații și legalitatea um, procedurilor. Toate aceste subiecte um, sunt tratate și sunt prezentate opțiuni sub formă de soluții pe care să le prezentăm în dezbaterea noastră. În anexa 1 veți găsi aceste lucruri. De exemplu, rolul Comitetului de Supraveghere nu ar trebui să fie limitat la monitorizarea respectării regulilor referitoare la schimbul de informații între OLAF și instituțiile Uniunii Europene, iar uh, monitorizarea dezvoltărilor și evoluțiilor referitoare la uh, garanțiile uh, procedurale. Trebuie să uh, de a și avize diferite referitoare la investigațiile OLAF și prioritățile acestora, um, modul în care se desfășoară investigațiile și modul în care prevederile din manualul OLAF sunt dezvoltate pentru viitor. Dacă este să privim general aceste subiecte, cred că ne aflăm în fața a două provocări. Prima se referă la găsirea unui echilibru corect între consolidarea independenței OLAF și sporirea ă, răspunderii și standardelor de control. Cealaltă provocare se referă la cooperarea între OLAF și celelalte instituții europene și organisme, precum și autoritățile competente din statele membre, astfel încât ă, să fie compatibilă cu solicitările practice pe care le presupun investigațiile soluțiile pe care le propunem în acest sens. Trebuie să lăsăm uh, suficient spațiu pentru a avea o anumită flexibilitate, astfel încât eficiența investigațiilor să sporească și să contribuim la reducerea timpului de investigare. Aș dori de asemenea să subliniez că este foarte important să definim clar rolul Comitetului de Supraveghere și um, acest lucru în, astfel încât să nu existe suprapunerea de competențe între instituții și organisme. Am propus anumite soluții în documentul de reflecție și în anexa 1. Anumite din puncte, uh, dintre cele care au fost uh, tratate, sunt în continuare deschise și mai trebuie dezbătute. Trebuie să vedem care sunt soluțiile cele mai bune referitoare la dialogul între instituții și guvernanța politică a uh, um, OLAF uh, și să privim uh, lucrurile din punct de vedere al priorităților. De asemenea, toate părțile implicate, uh, Europol, Eurojust, ar trebui să fie implicați în rezolvarea acestor chestiuni. Sunt convins că, um, pornind de la acest document, putem găsi cele mai bune soluții pentru a avansa în procesul legislativ care se desfășoară în prezent. Prezentându-vă agenda um, OLAF 2010-2014 um, am subliniat anumite lucruri acum o lună. Uh, lucruri care se refereau la politica OLAF, care trebuie să mai fie abordate pe viitor. De exemplu, OLAF trebuie să își îmbunătățească cooperarea cu autoritățile competente de la nivel național. Veți găsi câteva propuneri în acest sens în documentul de reflecție. După cum ați putut probabil observa, documentul de reflexie propune anumite opțiuni uh, care se apropie de propunerile făcute de Parlament. Însă există anumite puncte referitor la care nu suntem uh, pe aceeași linie, însă cred că avem destule posibilități de a găsi o soluție și vis-a-vis -vis de aceste puncte. De exemplu, domeniul de aplicare al uh, anumitor politici. Toată lumea, aceste politici trebuie să se refere la uh, instanțele naționale. De asemenea, ne implicăm pentru un dialog constructiv. Acest dialog trebuie să coordoneze comisia astfel încât să vină cu o modificare, cu o propunere modificată referitoare la um, documentul 1073 din 99, la regulamentul 1073 din 99. Um, Comisia ar trebui să poată adopta un asa, o asemenea propunere modificată încă înainte de încheierea acestui an. Obiectivul este de a încheia procesul legislativ până la sfârșitul anului 2011. Sper să avem parte de o dezbatere activă și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc, domnule comisar. Astăzi este o zi grozavă Parcă avem Paștele și Crăciunul deodată. Vă mulțumim pentru acest document pe care l-ați promis. Uh, ați promis să ne-l furnizați și iată că l-ați furnizat. Este un mesaj, o știre foarte importantă pentru colaborarea noastră pe viitor. Acest document l-am primit săptămâna trecută, miercuri, și uh, în weekend nu am avut timp de, să-l analizez decât superficial, însă este nevoie să intru mai în detaliu. Însă am fost uh, emoționată pentru că este un document important de consultare. De, am uh, primit un document important și iată că putem să vedem uh, ce ați preluat din raportul nostru și ce nu și vă mulțumim pentru acest lucru. Pentru noi, în Parlament, a fost important să obținem uh, acest document și, de asemenea, ca conținutul să fie cât mai aproape de uh, ceea ce propusese Parlamentul uh, au existat 92 de amendamente în Parlament. Um, acestea se referă la niște inițiative a grupurilor parlamentare și la propuneri ale raportorului. Deci nu este un document al meu sau al PPE-ului, ci este un document realizat în comun. De aceea, pentru noi este important ca din acest raport să fie prolat cât mai mult în documentul de reflexie și să se pornească de la prioritățile pe care le-am prezentat. Cred că cu toții suntem de acord că în prim plan trebuie să se afle întrebarea ce vor furniza, ce vor oferi statele membre în ceea ce privește cooperarea cu OLAF, modul în care justiția colaborează și autoritățile competente. Iar conform statistici pe care am elaborat-o, sigur nu există nicio statistică, se pare că numai 7% din cazurile OLAF ajung în instanță și se încheie cu o sentință. Deci 93% din cazuri ajung la coșul de gunoi, de fapt. Deci, pentru cineva care crede în legislație și parlamentarii trebuie să creadă în legislație, această situație este una insuportabilă, de fapt, și acest punct este unul prioritar, iar Consiliul trebuie să facă niște progrese pe această direcție. Întrebarea referitoare la uh, modul în care se colaborează cu Consiliul în chestiuni referitoare la combaterea fraudei este un punct controversat. Cred că trebuie să facem presiuni uh, pe această direcție și propunem să existe o procedură astfel încât să ne întâlnim o dată pe an cu Consiliul, deci să nu mergem atât de departe încât noi să discutăm cu Comitetul de Supraveghere, cu ei, cu Olaf și Consiliul să facă acest lucru, ci uh, deci să se încheie odată toate aceste întâlniri separate, ci să punem uh, accentul pe punctele cele mai importante ale combaterii fraudei pe care să le discutăm în comun pentru că astfel putem să facem multe propuneri de îmbunătățire. Observ că vis-a-vis -vis de acest punct uh, ați uh, concretizat anumite lucruri pe care le-ați și formulat ca atare. Nu vreau să mă exprim vis-a-vis -vis de toate lucrurile pentru că doresc să analizez însă mai în detaliu acest document înainte să fac asta. Salut faptul că Comisia a făcut anumite exerciții de uh, relaxare a textului în anumite puncte. Această temă este abordată mai practic, mai lipsit de ideo- idealism decât acum câțiva ani. Vreau să subliniez acest lucru pentru că este important să avem o abordare practic, practică pentru a găsi soluții comune. Noi cu toții suntem interesați ca OLAF să funcționeze mai bine decât până acum, dar pentru aceasta nu trebuie să existe niște uh, puncte tabu pe care să nu aibă nimeni voie să le abordeze. Un exercițiu de flexibilizare uh, se referă și la uh, serviciul de consultanță. S-a discutat aici despre anumite opțiuni și este important să analizăm aceste opțiuni pentru a vedea care este cea mai bună soluție. Um, se face referire în acest punct la manualul OLAF pentru a vedea dacă nu se poate reglementa acolo um, poziția directorului general într-o structură internă a OLAF. Eu uh, nu doresc acest lucru foarte mult, însă doresc ca slăbiciunile, punctele slave ale Olaf referitoare la directorul general să fie eliminate, pentru că acesta are anumite puteri în cadrul Uniunii Europene și apar o serie de probleme conexe. Deci această problemă a echilibrului pe care dorim să îl creăm, aceasta trebuie tratată cu mare atenție. Cred că împreună trebuie să convingem Consiliul să abordăm aceste lucruri cu adevărat. Dumneavoastră trebuie să prelucrați o nouă bază de uh, discuții, de consultare, referitor la care dorim să ne mai exprimăm o dată părerea. Acest lucru trebuie să-l discutăm la reuniunea coordonatorilor. Dorim să facem un raport de inițiativă rapid pe baza a ceea ce avem deja sau dorim să realizăm un document de lucru, un raport de inițiativă care să cuprindă și anumite amendamente. Eu propun un document de lucru, însă ceva realizat rapid. Poate în grupul de lucru împreună cu raportorii din umbră putem să realizăm ceva, să mai analizăm încă o dată acest document de reflecție pe care îl avem la dispoziție pentru a vă face niște propuneri și pentru a vă spune cu ce suntem de acord și cu ce nu. În rest, nu am nimic împotrivă să discut cu uh, Consiliul pe marginea punctelor controversate pentru a găsi cea mai bună cale. Uh, contactele mele cu uh, președinția belgiană au arătat că aceasta nu dorește să modifice nimic uh, în ceea ce privește OLAF. Toate președințiile trecute au dovedit același lucru. Nici ungurii nu au dorit să schimbe nimic, nu vor dori probabil să schimbe nimic. Deci, cred că trebuie să ne gândim cu adevărat dacă, privind bugetul 2011, nu dorim să prevedem anumite amănunte pentru a îi determina pe aceștia să acționeze. Cred însă că reforma OLAF este cea mai importantă reformă pe care trebuie să o realizeze această comisie și este uh, obligația noastră în fața cetățenilor care au încredere în noi să obținem anumite rezultate care să fie mai bune decât cele realizate până în prezent. În acest context, dacă tot ne-am reunit cu toții uh, într-un mod atât de plăcut, uh, Cred că trebuie să vorbim despre această procedură de selecție a directorului general a OLAF. Ne bucurăm să fim implicați, așa încât ar fi bine să știm cum am putea să fim implicați și când va fi uh, cazul să facem acest lucru. Noi suntem interesați ca această personalitate să, și acest post să fie ocupat cât mai rapid. Vreau să vă mulțumesc pentru punctele interesate prezentate, de asemenea pentru um, flexibilizarea de care ați dat dovadă, pentru faptul că v-ați ținut de cuvânt și pentru uh, abordarea lipsită de idealism a acestor complexe tematice. Pentru că această chestiune a reformei OLAF este una foarte importantă pe care trebuie să o tratăm cu mare atenție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Dau cuvântul domnului Barcis, vă rog. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, iš tikrųjų taip pat noriu pristatyti. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să mă adaug și eu colegilor care v-au mulțumit uh, pentru acest document uh, complex și faptul că a fost transmis uh, la timp Parlamentului, deși dumneavoastră sunteți nou în acest domeniu, este semnificativ. Nu am foarte mult timp la dispoziție ca să intru în prea multe detalii și, pe de altă parte, e nevoie și de oarecare experiență în domeniu. Însă, ce este clar e că OLAF și alte instituții europene trebuie să fie parțial reformate. Și sunt de acord cu doamna Gresle în ce privește faptul că în acest domeniu avem multe dezechilibre. Este important pentru că problemele uh, Uh, care sunt abordate în acest document uh, au un efect important asupra prestigiului tuturor celor 27 de state membre și creează condiții pentru o utilizare mai justificată a fondurilor europene. Aș vrea să subliniez câteva lucruri privind cooperarea dintre OLAF și autoritățile statelor membre și susțin poziția PPE, Parlamentului European, că statele membre și instituțiile europene trebuie să dea mai frecvent rapoarte și planuri de acțiune, astfel încât nu doar Comisia și Consiliul, ci și Parlamentul să-și poată forma o poziție uh, la, pe baza acestor proceduri. în ce privește colaborarea cu Europol, Eurojust și alte organizații internaționale. Interesant că această problemă n-a fost ridicată până acum, deși colaborarea aceasta ar trebui să fie un proces natural și necesitatea acestei cooperări ar trebui marcată în reglementări în viitor. În ce privește cauzele de, cazele de fraud, ca, cazurile de fraudă, cu mare impact, sunt uh, de acord că nu ar trebui să facem distinția între uh, cazuri majore și cazuri minore de fraudă. Poate că am putea să negociem poziția. Începește Comitetul de Supraveghere. Cred că aceasta este trăsătura esențială dacă vrem să păstrăm independența OLAF și să ca aceasta să-și îndeplinească funcțiile. Atunci și funcțiile Comitetului de Supraveghere ar trebui întărite în viitor. În ce privește Uh, consilierul care acum uh, se ocupă de anumite cazuri de fraudă sau cu anumite plângeri din partea unor state membre, cred că această funcție de consilier ar putea fi preluată de Comisia de Supraveghere, incluzând postul de consilier în această structură. Și cred că această Comisie de Supraveghere ar trebui în viitor să primească informații informații confidențiale, așa cum primim și noi, și să aibă aceeași obligație ca și noi de a păstra confidențialitatea acestor informații și nu cred că ar trebui să fie nicio problemă. În ce privește numirea directorului general, uh, persoana care va fi numită, persoana propusă, uh, va trebui să fie o persoană care să dorească să lucreze, să aibă o activitate de o calitate mai bună și sugerez extinderea mandatului, numărului de ani a mandatului uh, directorului în funcție de calitatea muncii sale. În ce privește problema mandatelor directorului general, întrebarea mi se pare foarte importantă, dar cred că directorul ar trebui să aibă dreptul de a decide în viitor care sunt sarcinile primare, eh, depinzând de natura investigației. Eh, avem multe lucruri de făcut în acest eh, domeniu și susțin opiniile colegilor că ar trebui să redactăm un document care să conțină toate propunerile și comentariile pentru a îmbunătăți nu doar munca și activitatea OLAF, ci uh, activitatea noastră a tuturor în acest domeniu. Mulțumesc președintele, mulțumesc foarte mult. Doamna Ayala Sender, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau și eu să mă raliez celor care au adresat felicitări comisarului Semeta pentru că de fapt, în cadrul uh, calendarului pe care l-a uh, menționat, ne-a prezentat și acest document de reflexie. Și aș vrea să citez câteva elemente care, în ochii mei, sunt esențiale. Aș vrea să vă reamintesc faptul că Parlamentul a cerut de mai multe ori să se stabilească, să se uh, agreze nu doar manualul de procedură, ci și codul uh, deontologic, pentru că au existat erori în sânul OLAF și uh, pentru a lua, a spune eu, în considerare aceste lucruri în cadrul uh, anchetelor și pentru a da garanții de procedură persoanelor care sunt obiectul unei anchete. Și cred că ar trebui să reflectăm la această chestiune. Și cum a spus doamna Greisle, Uh, consilierul uh, supraveghetor, uh, examinator, această, acest concept merită un studiu aprofundat. Eu n-am avut încă timpul să parcurg toate anexele textului, dar cel puțin în text se invocă necesitatea creierii unor sarcini complementare, cu siguranță, dar Asta nu trebuie să însemne în niciun caz reducerea competențelor Comitetului de Supraveghere și că acesta, acest consiliu să aibă acces la orice tip de și la toate tipurile de informații. Deci nu este vorba aici de a reduce capacitățile, puterile Comitetului de Supraveghere în ce privește controlul OLAF. În ce privește o altă chestiune, Eurojust și anume, aveți intenția, domnule comisar, să stabiliți uh, o pasarelă prin constituirea unui uh, uh, parchet european? Și dacă da, care ar fi locul pe care și va ocupa Olaf în cadrul acestei eventuale noi structuri? Și de asemenea sunt de acord cu antevorbitorii mei în ce privește procedura de nominalizare a directorului general. Acum uh, ne confruntăm cu nevoia găsirii unui succesor după decesul nefericit al fostului director și trebuie ca și aici să avem uh, o garanție privind rolul pe care îl va juca Parlamentul European în cadrul acestei proceduri de selecție. De asemenea, Trebuie să vedem cum vom putea urmări public toate procedurile OLAF față de statele membre. Trebuie ca aceste proceduri să fie sigure și transparente. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doresc să mă alătur celor spuse de doamna Gresle și anume că numai 7% din uh, fraude, din cauzele privind frauda, ajung în fața instanței. Pot exista mai multe cauze. Una dintre ele se poate referi la um, parchet la procuratură, pe de altă parte poate să fie de vină și OLAF și modele de, um, metodele de investigare pe care le au. De aceea aș vrea să știu de ce credeți că numai atât de puține cazuri ajung în instanță. Un alt punct pe care doream să-l abordez este punctul 3.3 și anume informarea publicului, opiniei publice referitoare la Olaf și activitatea sa, pentru că în trecut presa afla înainte anumite rezultate ale anchetelor uh, decât înaintea chiar um, persoanei care era investigată. De aceea aș vrea să știu care sunt mecanismele interne care au existat până acum și mecanismele interne de uh, sancționare pentru ca astfel de incidente să nu mai apară pe viitor. Vă mulțumesc! Eh, prego, comisarul, să vă răspund. Mulțumesc. Cine dorește să reacționeze? Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul comisar Sementa. Ah, Probabil că uh, sunt mai multe comentarii și declarații decât întrebări concrete. Așadar, permiteți-mi să spun doar câteva lucruri în ce privește aceste subiecte. În primul rând, uh, e vorba de o prezentare a documentului nostru de reflexie uh, față de propunerile care au fost făcute de Parlament și de Consiliu. Și evident, acesta reprezintă un prim pas. Următorul pas ar trebui să fie o discuție mai cuprinzătoare a opțiunilor concrete din acest document, care sunt propuse în acest document. Așadar, pot confirma că problemele ridicate de estimații membri, și anume relația dintre OLAF și statele membre, participarea Parlamentului și Consiliului la problema Comitetului de Supraveghere, problema Consilierului de Supraveghere și alte probleme, ele sunt uh, acoperite în documentul de reflexie și în propunerile care se fac acolo pentru abordarea acestor chestiuni și evident că suntem gata pentru o discuție deschisă asupra acestor uh, lucruri, mai ales că avem, avem un scop comun și anume ca OLAF să devină o instituție realmente eficientă și în ce privește cifrele invocate de doamna Gresle și anume uh, faptul că 7% dintre investigații uh, abia sunt uh, finalizate, să facem follow-up la ele în statele membre și se soldează cu consecințe. Eu aș zice că cifra reală este probabil mai mare dacă pentru că unele investigații, unele anchete durează foarte, foarte mult timp și nu toate anchetele se pot solda cu urmări imediate în statele membre. Dar, sigur, problema lungimii anchetelor este una serioasă și aici am propus uh, lucruri foarte concrete și cerințe foarte stricte pentru ca Olaf să rezolve problema lungimii uh, anchetelor și comisiile de supraveghere, comisia de supraveghere va urmări uh, situația în ce anchetele. Iar uh, celor de la Olaf li, li se va cere foarte clar să explice de ce, într-un anumit caz, de exemplu, va fi nevoie mai mult de o anchetă. Mai mult de 12 luni, cum este acum uh, termenul propus în documentul de reflexie. Așadar, în ce privește cooperarea cu Europol și Eurojust. De asemenea, propunem uh, ca în uh, textul uh, amendat al uh, regulamentului să existe o cerință care să spună că orice instituție europeană ar trebui să aibă anumite prevederi în regulile sale care se ceară să stabilească o relație de cooperare cu Olaf și în ce privește Eurojust și Europol, aceste prevederi sunt deja implementate. Cu Eurojustul, Europol are deja un acord de cooperare, iar cu Europolul acest acord de cooperare este pe cale să fie semnat și din moment ce legislația Europol cere să se facă uh, administrativ, aranjamente administrative cu OLAF, înțelegere administrative cu OLAF, acest lucru practic se va și face. În ce privește rolul Comitetului de Supraveghere Așa cum se poate vedea din documentul de reflecție, propunem să întărim în mod semnificativ rolul uh, Comisiei de Supraveghere și, desigur, Comisia de Supraveghere trebuie să aibă acces la informațiile necesare pentru a-și îndeplini funcțiile. Oricum, vrem și ar trebui să ne asigurăm că investigațiile ca atare informațiile despre investigații, despre anchete concrete ar trebui uh, să fie manipulate corespunzător pentru a nu crea probleme în ce privește independența OLAF în uh, conducerea anchetelor. Însă, soluțiile la aceste chestiuni sunt conținute și propuse în documentul de reflexie. Au fost întrebări referitor la procedura de numire a directorului Olaf, a noului director Olaf. Pot să spun că procesul uh, este în grafic și acum au loc anumite proceduri în comisie, deși Comisia de Supraveghere participă la întregul proces. Conform uh, foii de drum, implicarea Parlamentului în această chestiune este prevăzută pe, pentru data de 20 septembrie anul acesta, când uh, lista scurtă de candidați pentru poziția de director general, pentru funcția de director general Uh, va fi supusă analizei și Parlamentul și candidații vor fi practic intervievați. Apoi uh, se va aplica procedura de schimb de opinii în Parlament și în Consiliu, odată ce veți fi avut contact direct cu acești candidați de pe lista scurtă pentru funcția de director general Olaf. Cam asta am avut uh, de spus uh, în legătură cu comentariile făcute aici. De asemenea, doamna Gresle a ridicat problema legislației OLAF și din contactele pe care am avut cu președinția belgiană și cu uh, președin, reprezentanții președinților care vor urma, maghiari și polonezi, cred că vom putea cred că vom putea lansa procesul de amendare a legislației și după discuțiile dintre Parlament și Consiliu, Comisia va începe practic procedura. În ce privește legătura dintre OLAF și Oficiul Public European al Procurorului, s-a pus o întrebare și în această chestiune. Am menționat în, acea, în acest document de reflexie că ar trebui să finanțăm procesul, să finalizăm procesul legislativ, deci practic amendamentele la legislația referitoare la OLAF și Olaf să fie o instituție funcțională, eficientă și Oficiul Public European al Procurorului ar trebui să fie următorul pas în activitatea noastră. Pot spune doar că um, cooperez strâns cu doamna vicepreședinte Reding și din programul de lucru al Comisiei, acțiunile privind această chestiune sunt prevăzute pentru 2012-2013. Așadar, acum avem discuții pregătitoare privind rolul acestei instituții, Oficiul Public European al Procurorului și relația cu OLAF. Deci în acest stadiu ar fi prematur să dăm detalii prea concrete în ce privește natura relației dintre OLAF și uh, acest nou, nouă instituție, dar cu siguranță vom avea în viitor discuții pe această temă uh, atât în Parlament cât și în Consiliu, pentru că este o problemă foarte sensibilă și ar trebui să găsim soluții comune. Mulțumesc foarte mult. Grație! Onorevole Patrici! Mulțumesc. Da, vă rog, domnul Patricello. Mulțumesc. O să intervin în rândul viitor. Nu, spune vorbitorul. Vi am Doamna Gresle, mulțumesc, domnule comisar. Parlamentul și-a exprimat poziția referitoare la multe uh, probleme. Acest lucru se întâmpla în noiembrie 2008. La acea primă lectură, um, de la acea primă lectură au trecut uh, aproape 2 ani. Anul trecut s-au uh, sărbătorit 10 ani de la înființarea OLAF și eu am pus pariu că până vor fi 20 de ani de la înființarea OLAF, tot nu va fi realizată baza legală, temelul juridic uh, pe baza căruia funcționează OLAF. Mm, mie mi se pare important ca instituția să fie implicată în acest uh, proces legislativ. Însă noi ne-am spus părerea și dacă ar fi să începem o nouă rundă de discuții în care să ne exprimăm părerea, poate că anumite detalii s-ar modifica, însă cred că suntem capabili să menținem aceeași linie de bază pentru că avem niște argumente clare în favoarea acesteia. De aceea cred că uh, controversa din Consiliu nu trebuie transpusă asupra Parlamentului, pentru că dacă ei nu știu ce vor, nu înseamnă că noi nu știm ce vrem. Noi știm foarte bine ce vrem, pentru că am analizat aceste probleme, iar uh, cititorii interesați pot ști că există 11 documente de lucru referitoare la OLAF din partea noastră. Acestea se uh, regăsesc și pe pagina de internet a comisiei noastre din ultima vreme. Deci uh, nu doresc ca noi să discutăm acum la infinit despre reformă fără a avea niște rezultate finale, pentru că aceasta este de fapt problema și anume lipsa de voință a Consiliului de a acționa. De aceea trebuie să ne gândim cum am putea să depășim acest blocaj al Consiliului, pentru că nu cred că vom putea face acest lucru alăturându-ne Consiliului și începând o discuție care să nu se mai termine niciodată. Cred că ar trebui să um, mergem acum pe direcția propusă, să ajungem la o pro- propunere legislativă, s-a făcut o propunere care a fost amendată și chiar dacă ar fi să facem o altă propunere, să o amendăm din nou, am pierde alți doi ani de zile și nu uh, vom câștiga nimic. Iar Consiliul s-ar putea să nu schimbe poziția nici atunci. De aceea eu cred că trebuie să pornim de la propunerea legislativă a Comisiei care există deja, să discutăm cu Consiliul vis-a-vis -vis de aceasta și să vedem ce se poate face. Și pornind de la prioritățile pe care le-am stabilit, există anumite lucruri pe care putem să le realizăm, le putem realiza și de partea și cu privire la care putem câștiga Consiliul de partea noastră. Deci, nu doresc să avem o nouă propunere legislativă, pentru că acest lucru ar însemna foarte mult timp, atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi. Acest lucru nu este fezabil până la sfârșitul anului. De aceea doresc, și acesta a fost și obiectivul uh, constant al dezbaterii, să prelucrăm propunerea legislativă prezentă și să încercăm să convingem Consiliul vis-a-vis -vis de această propunere legislativă. Al doilea punct. Eu sunt oarecum alarmată referitor la ceea ce ați spus vis-a-vis -vis de alegerea directorului general. În temeiul juridic scrie că trebuie să aibă loc consultări, consultation. Este vorba despre temeiul juridic, poate că este vorba despre o, o greșeală în uh, traducerea engleză, pentru că um, toate textele vorbesc despre consultation, dar uh, este vorba în original despre conciliere, concertirung în limba germană. Deci, uh, ultima dată am avut 5 sau 6 candidați pe care i-am intervievat și ne-am spus părerea vis-a-vis -vis de aceștia. Nu dorim să avem 2-3 candidați uh, și să spunem, ia, hai, dați-i drumul și spuneți tot ce știți și ce puteți. Deci nu doresc să uh, modificăm procedura pe care am uh, implementat-o data trecută. Aceasta ar fi a doua rugăminte. Iar a treia se referă la Oficiul Public European al Procurorului. Modul în care vom aborda această chestiune este una foarte importantă. Eu sunt îngrijorată pentru că dacă este să așteptăm înființarea acestui oficiu, nu uh, dăm uh, vrabia din mână pe uh, cioara de pe gard. Doresc deci să ne concentrăm asupra procurorului european, dar să nu așteptăm până la înființarea acestei mega-structuri, pentru că tratatul de la Lisabona uh, vorbește despre înființarea acestui oficiu la Eurojust, nu la Olaf. Olaf este marele pierzător în urma tratatului de la Lisabona. Iar eu doresc, că, dacă este să înființăm o nouă structură europeană care să nu funcționeze, să nu ajungem la a avea două structuri europene care să nu funcționeze până la urmă, pentru că uh, Până la urmă, după 10 ani de la înființarea OLAF, toată lumea își dorește ca această instituție să funcționeze mai bine decât la început. De aceea eu nu doresc să amânăm acum problemele OLAF pentru a le uh, integra într-o instituție și mai mare. Vă mulțumesc! Grazie. Eu volevo aggiungere. Mulțumesc. Eu îmi doresc să îmi spun părerea. Se pare acum că există clar voința politică a comisiei în ansamblul ei, comisiei noastre, nu numai un Olaf aurita, autoritar cu un rol semnificativ, dar vrem să vedem și capacitatea sa de a acționa să fie consolidată. În uh, vizitele importante făcute în Grecia și în Croația, am putut uh, vedea într-o serie de eh, state și Grecia ne-a arătat acest lucru. Acest, rusu, acest lucru a reieșit recent că există cazuri de corupție în creștere care trebuie descoperite. Acest lucru este în beneficiul Uniunii și al populației sale, combaterea fraudei și a corupției. Să nu uităm ce s-a întâmplat în uh, ultimii ani. Criminalitatea organizată a pus mâna pe bani publici, deci a găsit o modalitate minunată de a se îmbogăți în felul acesta. Și acest lucru uh, a invadat și instituțiile. În momentul în care gestionezi bani publici, ești uh, tentat să pătrunzi în uh, instituțiile care răspund de bani publici. Uh, deci ceea ce trebuie să facem este să întărim Olaful, să îl consolidăm. Această dezbatere trebuie cu siguranță purtată în ceea ce privește Eurojustul și uh, parchetul european, dar să nu punem Olaful în umbră. Dacă nu suntem atenți, o să marginalizăm rolul Olafului. Sigur, această structură EPPO, parchetul european, este importantă și trebuie să tindem către asta, însă trebuie să vedem ce putem face astăzi. Vrem să elaborăm propuneri legislative care să armonizeze activitatea acestor instituții. Cetățenii cer din partea noastră transparență în legătură cu fondurile europene. În unele state membre există o oarecare dezamăgire cu privire la Uniunea Europeană. Oamenii sunt preocupați în legătură cu faptul că, cu modul în care sunt gestionați banii publici la nivel european. Uh, Sigur, domnule comisar, o să vă face și noastră uh, vocea auzită. O să încercăm cu toții ca Olaful să fie independent, însă trebuie să preluăm informațiile care ni le-ați expus în fața comisiei și să le evidențiem. Vă rog. Domnul Gaier, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc și eu, domnule Șemeta, pentru faptul că ne-ați trimis acest document. Uh, ați uh, respectat promisiunea făcută și timp, termenul în ceea ce privește înaintarea acestui document de reflecție. Aș vrea să... Nu aș vrea să reiau observațiile făcute de colegii mei, însă vreau să fac o observație referitoare la alegerea directorului general și să încerc să pun acest lucru în raport cu documentul de reflecție. În uh, traducerea germană s-a spus că pe 20 septembrie uh, va exista un candidat, apoi uh, v-ați corectat și a spus că va exista o listă de candidați. Vreau să mai aud o dată de la dumneavoastră cât se poate de clar și anume faptul că un singur candidat a fost o greșeală de fapt și uh, vom avea o listă, deci mai mulți candidați potriviți care să candideze pentru postul respectiv. Pentru că avem o procedură, iar rolul pe care îl joacă comisia noastră când este vorba despre uh, ocuparea postului interimar uh, a fost discutată exhaustiv. Deci întrebarea pusă de doamna uh, Gresle referitoare la consultation și concertation ne-a ocupat, uh, ne-a preocupat mai multe ședințe la rândul și uh, până la urmă este vorba despre faptul că noi nu audiem, ci avem dreptul de codecizie, deci uh, trebuie să beneficiem de această posibilitate. Deci cu cât sunt prezentați mai puțin candidați, cu atât, exagerând ironic, um, selecția este una diferită atunci, de exemplu, când avem doi candidați sau dacă sunt cinci. Este un lucru cunoscut că această procedură este una înaintată și um, săptămâna trecută a fost un, o primă rundă de interviuri cu 11 candidați, deci cred că ne apropiem de punctul de interes al tuturor și anume de un număr de candidați care să ne fie prezentat și nouă. Mie mi s-ar părea un lucru rezonabil ca lucrurile să se întâmple astfel de aceea aș vrea să aud care este estimarea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest lucru. Și de asemenea, dacă aș vrea să știu dacă candidații pot fi intervievați vis-a-vis -vis de atitudinea lor față de mandatul și poziția respectivă, respectiv față de mandatul Parlamentului European și poziția acestuia și față de um, ideile exprimate în raportul care stă la baza documentului de reflexie. Uh, pentru că, în felul acesta, procedura devine una transparentă, pentru că vom avea o imagine clară referitoare la direcția pe care se va îndrepta în continuare OLAF. Deci, decizia noastră se va baza pe niște um, documente și afirmații clare, iar creativitatea candidaților va fi testată și ea și ne va fi benefică pentru dezbaterile ulterioare. Vă mulțumesc! Grazie la parola al Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului comisar uh, pentru concluzii și după aceea continuăm cu ordinea de zi. Mulțumesc! Mulțumesc! Probabil că o să încep cu ultima întrebare și uh, o să încerc să clarific situația. Da, veți primi o listă a candidaților posibili și veți avea posibilitatea să adresați întrebări tuturor candidaților uh, posibil uh, care au rămas pe lista scurtă pentru aprobare. Nu este nicio problemă. În această etapă, procedura este mai formală, analizăm în ce măsură candidații îndeplinesc cerințele uh, formale uh, care uh, sunt uh, enumerate în uh, anunțul pentru acest uh, post vacant. Uh, Candidații care au depus cereri în acest uh, sens ar putea să fie selectați de procedura CCN pentru acest uh, interviu final. Deci vom finaliza acest proces, vom uh, finaliza lista scurtă reală a candidaților pentru funcția de director general, după care vom implica de plin Parlamentul și Uh, Consiliul în uh, procesul de selecție al, a directorului uh, general. Punctul meu de vedere coincide cu al dumneavoastră. Trebuie să avem proceduri transparente, astfel încât cel mai bun candidat să fie selectat pentru funcția de director general al Olafului. Este în interesul nostru comun uh, să avem o instituție care să funcționeze bine. Apoi, reacționând la îngrijorările doamnei Grețle în ceea ce privește procedurile ulterioare, pot să o asigur că nu mă gândesc la elaborarea unei noi propuneri a Comisiei. Pe baza reacțiilor dumneavoastră la acest document de reflecție, intenționez să actualizez uh, propunerea uh, Comisiei uh, prezentată în 2006. Am tot interesul să fac acest lucru cât mai rapid cu putință și așa cum am spus de la bun început, dacă conlucrăm în mod eficient Cred că ar fi posibil să prezentăm o propunere actualizată până la finalul anului, după care vom finaliza procedurile necesare în cursul anului următor. Nu aș fi la fel de pesimist în ceea ce este situația din Consiliu. Știu deja faptul că există intenția ca grupul de lucru din Consiliu să se întâlnească pe 28 septembrie pentru a discuta uh, acest document de reflexie, iar eu voi face toate eforturile pentru a mă asigura că procesul în cadrul Consiliului este la fel de rapid. Dorința mea este să Uh, am uh, cât mai rapid cu putință punctul lor de vedere în ceea ce privește acest document de reflexie. Apoi, în uh, ceea ce privește EPPO, mm, parchetul european, sunt de acord cu cei care au spus în acest cadru uh, că acum ar trebui să ne concentrăm asupra chestiunii OLAF și să finalizăm modificarea legislației cu privire la OLAF cât mai rapid cu putință. Asta nu înseamnă însă că nu au loc și activități pregătitoare uh, pentru acest EPPO dat fiind că e vorba de un proces lung care presupune multă muncă, multe discuții și acorduri care trebuie realizate între statele membre, între diversele grupuri interesate. Uh, Cred că o serie de pași pregătitori trebuie făcuți în acest domeniu, dar acum mă concentrez asupra regulamentului privind OLAF și voi face tot ceea ce este necesar pentru a finaliza acest dosar cât mai repede cu putință. Acum, cu privire la cuvintele dumneavoastră, domnule președinte, sunt de acord. Corupția este o temă importantă care ar trebui să se regăsească în uh, regulamentul cu privire la OLAF. OLAF uh, trebuie să abordeze și chestiunile de corupție, așa cum o face și cu cazurile de fraudă. Cam uh, atât am dorit să vă spun în concluzie. Sper că reacția dumneavoastră la documentul de reflecție va fi una rapidă și dacă simțiți nevoia unor discuții suplimentare, sunt dispus uh, să discutăm o serie de detalii ale documentului de reflexie. Există multe detalii care sunt importante și poate că un schimb de puncte de vedere pe astfel de detalii este necesar. Sunt gata să vin în această comisie și să discutăm astfel de chestiuni. Mulțumesc! Și noi vă stăm la dispoziție, suntem gata să intrăm într-o discuție aprofundată cu privire la amendamentele aduse uh, doc, acestui document. Trecem la punctul 7, descărcarea de gestiune 2008, Colegiul European de Poliție, uh, doamna Matiu, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Suite à la décision du Parlement. Discuția de astăzi urmează deciziei Parlamentului European din 5 mai 2010 de a amâna decizia de descărcare pentru 2008 a Colegiului European de Poliție. Uh, dragi colegi, uh, trebuie să judecăm progresele făcute până acum de această um, instituție pentru a îmbunătăți gestiunea financiară și bugetară a agenției. În acest cadru, Parlamentul a făcut câteva anchete la agenție, câteva cereri, mă scuzați. Și ele sunt în rezoluția care a fost adoptată în sesiunea plenară alături de descărcarea pe 2008. Noul director este în funcție din 6 februarie 2010 și acestea am cerut două documente, un plan de acțiune plurianual 2010-2014, precum și un raport al acțiunilor întreprinse sau programate. Și pe acesta l-am primit abia pe 6 iulie anul acesta. Doresc acum să îi, îi adresez următoarele întrebări directorului Europol, pentru că cred că l-am văzut. Domnule director, în rezoluția de descărcare pentru agenție, Parlamentul cere colegiului să informeze în legătură cu uh, rezultatele acțiunii de descărcare a OLAF. Aceste Rezultatele nu au fost comunicate și vreau să știu de ce. În al doilea rând, a fost informată de președintele Consiliului de Administrație SEPOL că după ancheta OLAF nu s-a luat nicio sancțiune disciplinară împotriva persoanelor vinovate în organizația dumneavoastră. Puteți să ne comunicați informații pe acest subiect? Pe de altă parte, în ce privește îmbunătățirea practicilor financiare ale agenției, se menționează în uh, scrisoarea de informare din uh, iulie 2010 că în 12 mai 2010 s-a propus organizarea a două zile de, form- de cursuri pentru a îmbunătăți cunoștințele personalului, pentru a îmbunătăți uh, înțelegerea lor privind uh, chestiuni financiare. A avut loc această acțiune, această inițiativă de instruire. De asemenea, în planul de acțiune, Parlamentul cere uh, revizuirea sistemului de gestiune eh, financiară actual, publicarea validării procedurilor financiare pe 2009 a fost ea publicată la 1 iulie 2010, așa cum era anunțat. Mai mult, validarea procedurilor financiare de către auditori extern, extern va putea fi ea făcută uh, pentru 2009 deja. Rămân uh, deocamdată la aceste întrebări și după ce voi mai avea poate și altele, dacă îmi permiteți. Mulțumesc. Dăm acum uh, cuvântul directorului, uh, directorului CEPOL. Dear Excellencies, ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my greatest thanks for the given opportunity Doamnelor și domnilor membri, uh, vreau să-mi exprim mulțumirile pentru ocazia de a mă afla în fața noastră și de a vă oferi uh, informații la zi în legătură cu uh, raportul și pentru a răspunde la întrebările pe care le-am primit. Doamnelor și domnilor, mai întâi dați-mi voie să uh, spun că, într-adevăr, am preluat responsabilitatea acestei instituții pe 16 februarie, conducerea acestei instituții pe 16 februarie. Înainte de acest moment am uh, petrecut 30 de ani în forțele de poliție maghiare. Am uh, început ca polițist de stradă și am fost uh, comisar adjunct al Poliției Naționale, comisar șef adjunct. În ultimii ani am condus uh, misiunea EUBAM și am fost implicat și în alte proiecte internaționale. Deci când am ajuns la Premjil, la noul meu post, Evident că am început să studiez foarte intens uh, situația, care nu era deloc strălucită, ca să fiu foarte sincer. A trebuit să începem cu un nou management, cu un management de criză, în special în, uh, din nevoia unui management financiar și bugetar uh, solid și corect. În ce privește întrebările concrete, vreau să spun următoarele lucruri. Investigația OLAF ancheta Olaf nu este publicată, deci rezultatul investigației Olaf nu a ajuns la directorul Europol. În ce privește rezultatele generale, de, discuția rezultatelor generale ale acestei anchete a, a, fost, a fost făcută uh, doar cu membrii Consiliului de uh, Guvernare cu drept de vot. Ancheta care este una de o natură secretă, nu îmi permite să dau unele răspunsuri. Însă, pe de altă parte, doresc să-mi exprim toată atitudinea cooperantă pe această chestiune. În ce privește managementul uh, financiar și întrebarea concretă privind aceste două zile de instruire pentru personal. Această acțiune se face în doi pași. Primul pas a fost între 16 și 17 iunie. La, el a participat șefii uh, diviziunii financiare de la Digi Home Affairs, de la Comisie și managementul uh, instituției noastre și al doilea mm, pas va fi săptămâna aceasta, pe 15 și 16 iulie, și aceste evenimente presupun și o revizuire, o analiză a planningului financiar și bugetar și uh, cum uh, diseminarea celor mai bune practici europene. În prima zi a acestui program de instruire, pentru că acesta este un amestec, un, un stadiu mixt, reprezentanții comisiei de la audit intern și, de asemenea, președintele Consiliului de Conducerea a fost uh, și el invitat și directorul instituției va prezenta uh, noul uh, document de planning în a doua zi. Vom avea activități în echipe speciale referitor la planificare financiară și programare pentru 2012 și în parțial și pentru 2011. În ce privește rapoartele auditorilor, evident, există acces la acestea. Conturile pe 2009 și declarația provizorie SIPOL au fost uh, acceptate de Curtea de Audit Europeană pe baza informațiilor preliminare oferite de Curtea de Audit. Se pare că e prima dată în istoria instituției când aceasta a putut să facă un raport uh, care să respecte regulile. Vreau să întreb dacă pot să continui uh, cu o scurtă prezentare a raportului sau să răspund în continuare la întrebări adiționale. Vă mulțumesc. Nu, nu. Puteți să ne spuneți mai mult în ce privește aprobarea de către Curtea de Conturi a conturilor pentru anul 2009, vă rog. Întreabă raportorul. Curtea Europeană de Audit a implementat primul audit uh, la fața locului la instituția noastră între 8 și 12 martie. Atunci s-a produs acest audit pe baza declarației provizorii și conturilor oferite de instituție și uh, descoperirile preliminare au fost că conturile SIPOL conțin uh, erori majore și că nu sunt acceptabile în forma aceea. De aceea am uh, început o activitate intensă asupra conturilor provizorii, incluzând și uh, utilizarea unor consultanți și uh, schimbarea destinației unora din, un, unei părți din personalul nostru pentru a găsi erorile și discrepanțele identificate de a, Curtea de Audit. După această muncă intensivă, am depus o versiune corectată a conturilor și Curtea de Audit a făcut un al doilea audit la Prânjel între 28 iunie și 2 iulie și concluziile curții de audit că de data, au fost că de data aceasta conturile au fost uh, corecte. Vă mulțumesc. Alors, Monsieur le Directeur, en 2008, CEPOL devait... Doamna Mathieu, în 2008, CEPOL uh, a raportat 28 milioane de euro credit, adică 30% din bugetul său total, ce măsuri uh, s-au luat pentru a se remedia situația și colegiul a propus ca acretele rămase neutilizate să fie puse într-o listă de rezervă. Această strategie vi se pare că este conform uh, uh, principiului specificității și, dacă, și a fost ea urmat, precedată de măsuri de îmbunătățire a activităților programate, rata de participarea statelor membre a scăzut constant în ultimii ani la activitățile instituției noastre. Ce concluzii trageți din această chestiune și credeți oare cumva că mandatul SEPOL trebuie extins? Și în fine, Parlamentul European recomandă creșterea transparenței și de asemenea pe site-ul web al instituției să fie mai multe informații uh, în ce privește uh, persoanele care sunt în conducerea acestei instituții și cu toate coordonatele lor și de asemenea informații mai multe în legătură cu acțiunile care deocamdată lipsesc și puteți să-mi explicați de ce se întâmplă așa și când veți remedia acest lucru, vă rog. First of all, we need to în primul rând, trebuie să spunem cinstit că planificarea bugetară a CEPOL nu a fost corectă, ceea ce înseamnă că diferitele activități CEPOL au fost suprabugetate. Aceste activități au dus la o uh, cheltuire sub nivelul bugetului la sfârșitul anului. Nu este o trăsătură numai pentru 2008, ci caracterizează și uh, situația începutului de activitate CEPOL și trebuie să spun că această subcheltuire nu poate să fie eliminată până la sfârșitul anului, dar sperăm să facem totuși progrese semnificative. În conformitate cu regulile financiare, suma care nu a fost cheltuită în anul curent, dar care a fost angajată, poate să fie reportată în anul următor și poate să fie cheltuită exclusiv în în uh, conformitate cu angajamentele anterioare. Nu se poate redirecționa sau realoca suma pentru alte scopuri. Așadar, CEPOL-ul nu a fost uh, în uh, poziția de a realoca banii reportați din 2008-2009 și situația este la fel cu banii din 2009. Banii reportați trebuie uh, cheltuiți în conformitate cu angajamentele din anul anterior. Da, am avut o viziune clară cum să procedăm. În primul rând, CEPOL trebuie să-și îmbunătățească capacitatea administrativă. Uh, și asta după o analiză a structurii actuale. Am uh, uh, transmis uh, Consiliului de Administrație o propunere de schimbare. Aceasta a fost adoptată pe 25 mai noua structură organizatorică, noua organigramă uh, urmărește sfaturile făcute de auditor și de Curtea de Conturi, de auditorii externi și anume trebuie să se uh, centralizeze activitatea uh, secretariatului CEPOL, o structură mică și există o supradescentralizare a gestiunii financiare, așa încât de la 1 ianuarie CEPOL-ul va avea o unitate financiară care va permite gestionarea și uh, supravegherea adecvată a întregului buget. Apoi va permite uh, conducerii să folosească instrumentele uh, juridice pentru transferul de uh, bani și asta va duce la diminuarea subcheltuierii din buget. Pentru 2010, în faza de planificare, s-au folosit deja datele istorice generate de diverse activități pentru a reduce posibilitatea de subcheltuire a bugetului. Cât despre participarea uh, la exerciții de formare, rețeaua CEPOL a analizat în permanență participarea statelor membre la diferite activități CEPOL. Este adevărat că există o reducere a participării din următoarele motive. În primul rând, există necesitatea de a actualiza programele, uh, temele uh, de formare ale CEPOL. Schimbările recente, cum ar fi tratatul de la Lisabona, programul de la Stockholm, uh, planul de activități al programului de la Stockholm, strategia integrată de securitate, toate acestea duc CEPOL-ul într-o nouă direcție, ceea ce înseamnă că începând cu următorul ciclu de programare, în 2012 CEPOL-ul va da posibilitatea să, uh, să prezinte o listă actualizată de exerciții de formare în conformitate cu noile cerințe de securitate. Acum, în ceea ce privește Consiliul de Administrație, Comitetul Director, vreau să informez cu respect Comisia că toate deciziile CEPOL uh, luate de uh, Comitetul Director sunt uh, publicate pe internet, nu numai hotărârea acestuia, ci diferitele teme hotărâri luate în grupuri de lucru sau în diferite comitete. Cât despre lista numelor celor din uh, Consiliul de Administrație. Au s-a discutat acest lucru și s-a hotărât să nu se publice numele persoanelor care constituie acest uh, Consiliu de Administrație, pentru că celelalte uh, agenții din domeniu au aceeași practică. Frontexul sau Europolul nu fac acest lucru. Dar, dincolo de acest fapt, este adevărat că există o transparență suficientă prin informațiile puse la dispoziție pe internet. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă sunt și alte intervenții, vă rog. Interve eh, și eu doresc să intervin, dar vă rog. Eh, de Dorim să dacă nu l-am fi auzit înainte pe reprezentantul Olaf, um, am fi vrut să știm ce s-a întâmplat și în 2009 și poate putem să auzim și părerea uh, celor de la auditul intern. Ar fi bine să avem și o opinie a acestora. Reprezentant. Da, vă rog, reprezentantul Olaf. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gresă, Așa cum știți, probabil, Olaful a prezentat un raport cu o serie de concluzii cu privire la neregulile care au fost constatate în dosarul CEPOL în legătură cu o serie de persoane, dar și cu instituirea unor structuri financiare și bugetare. Noi am finalizat acest raport cu o secțiune uh, disciplinară și noul director va precizat faptul că nicio sancțiune nu a fost uh, luată. De asemenea, am transmis uh, acest dosar, așa cum știți, autorităților judiciare britanice, care în momentul de față analizează în continuare această chestiune. Deci, dosarul este încă în analiză la autoritățile britanice și, desigur, nu este posibil să dăm informații suplimentare uh, în legătură cu această temă. Apoi, secțiunea financiară, recuperarea. Am cerut ca această recuperare să fie supravegheată uh, așa cum trebuie și sperăm și iau notă de faptul că lucrurile par să meargă, să progreseze și asta cu atât mai bine. Sper că vom putea să recuperăm toate sumele și uh, să aducem structurile pe linia de plutire. Noul director ne-a spus că situația pe care a moștenit-o nu este cinstit vorbind, uh, uh, strălucitoare. E vorba de o exprimare care necesită mai multă claritate. Ea confirmă uh, temerile noastre. Cred că ar fi trebuit să punem biserica în mijlocul satului și biserica în acest sens este o, o gestiune financiară corectă. În ceea ce privește uh, Consiliul de Administrație, uh, trebuie să recunoaștem că problemele care s-au pus sunt reale. Uh, s-a făcut apel la un serviciu de audit într-o perioadă de timp determinat. Acest lucru s-a realizat și nu putem decât să luăm notă de evoluțiile care ne-au fost prezentate astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Gresă. Olaf, îmi cer scuze că doresc să mai adresez o întrebare reprezentantului Olaf. Poate nu am înțeles eu decât jumătate din ceea ce a spus, însă ați spus că nu a fost aplicată nicio sancțiune. Cine ar fi trebuit să aplice această sancțiune? Consiliul de Administrație? Iar în ceea ce privește pe fostul director, se pune întrebarea ce s-a întâmplat cu acesta. Pentru că, după cum văd eu lucrurile, totul rămâne nerezolvat. Am înțeles că IROC nu uh, este competentă pe această direcție. Acesta este o greșeală în regulament și acest aspect trebuie um, rectificat pentru că este nevoie de un an până se aplică sancțiunile. Deci, care sunt punctele care au fost uh, implementate de către Consiliul de Administrație al OLAF și care mai sunt deschise și doresc să știu de ce nu au fost implementate cele care nu au fost implementate. Uh, această întrebare se adresează din nou reprezentantului OLAF. Vă rog, spune președintele. Vă mulțumesc. Am luat uh, notă de întrebarea dumneavoastră, doamnă, dar Olaful nu poate să facă mai mult decât face face o anchetă. Este un organ administrativ care formulează o serie de recomandări și nu este responsabilitatea Olafului să uh, ia sancțiuni. Nu este un organism, o structură care uh, să fie investit cu astfel de competențe. Ceea ce putem să facem și am făcut-o într-adevăr este să transmitem autorităților în cauză și acestea trebuie să ia sau nu măsurile uh, care se impun. Deci noi le-am transmis pur și simplu concluziile uh, raportului nostru. În ceea ce privește aspectul judiciar, am spus-o, acest uh, lucru este în analiză la autoritățile uh, britanice și aceste autorități, dacă consideră că este necesar, vor lua măsurile care se impun. În ceea ce privește chestiunea disciplinară, e bine, tema este interesantă. De ce? Pentru că ea pune încă o dată problema disciplinei în uh, rândul agențiilor. Atunci când avem o problemă disciplinară, de disciplină, este foarte simplu uh, ca aceasta să fie transmisă la LIDOC. Acesta are răspunderea procedurii uh, disciplinare. Dar lucrurile nu stau la fel cu agențiile. Dacă statutul este uh, același, uh, crearea unui, uh, unei comisii disciplinare presupune o serie de greutăți. Greutăți de ordin tehnic, pentru că este necesar să existe sau să participe la Consiliul membrilor care beneficiază de un grad de la 15 la 14 și agențiile nu beneficiază de acest statut. Deci, în acest fel, asta e o problemă serioasă, nu putem să constituim un organism uh, disciplinar în rândul, în sânul agențiilor. Am cerut-o în mai multe rânduri să analizăm această problemă pentru a crea o structură disciplinară, eventual interagenții, și să existe o soluție pentru a rezolva această problemă, uh, o problemă stringentă și ați subliniat-o și dumneavoastră. Acestea fiind spuse, în, cadrul, în cazul în speță, în cadrul CEPOL, am făcut singurul lucru care era posibil – să transmitem dosarul Consiliului de Administrație, care este și în special președintele acestuia, are posibilitatea să dea sancțiuni disciplinare sau nu. Pentru că nu există un, uh, o comisie de disciplină, o comisie de disciplină. S-a spus că nu au fost adoptate sancțiuni în legătură cu persoanele implicate. Nu pot decât să iau notă de acest lucru, așa cum am spus-o de la bun început. Nu Olaful este cel care trebuie să adopte sancțiuni. El recomandă recuperarea financiară și recomandă proceduri uh, disciplinare, dar nu este principalul actor în uh, inițierea unor astfel de proceduri. Mulțumesc, doresc să am două solicitări. Aș dori ca și noi să primim uh, documentul OLAF spre citire și, în al doilea rând, am dori să avem o audiere a directorului Consiliului de Administrație care să aibă loc aici, la comisia noastră. Va bene. Am sentire... Le vor aggiungere qualcosa? Bine, spune președintele. Doriți, doamna raportor, să mă adăugați ceva? Uh, am uh, fi uh, putut să ascultăm și părerea structurii de audit. Reprezentantul agențiilor, reprezentantul pentru auditul intern, poate ne poate spune și acesta câteva cuvinte referitor la această situație. Obviously, the IAS is not responsible for taking disciplinary measures. Evident, uh, unitatea internă de audit nu este responsabilă pentru măsurile care trebuie luate. Treaba noastră este să privim uh, înainte. Noi la Interloid Service am uh, examinat planurile de acțiune ale agenției pentru planurile care au fost făcute în răspuns la decizia Parlamentului de a amâna descărcarea de gestiune. Și de asemenea planurile de acțiune menite să îndeplinească recomandările pe care le-am făcut noi pentru îmbunătățirea sistemelor de control. Ne-am uitat la aceste planuri de acțiune și am constatat că ele îndeplinesc cerințele stabilite și de noi și de Parlament. Dacă un plan de acțiune se poate transforma în ceva concret, evident asta e cu totul ceva și e dificil, știm foarte bine acest lucru. În trecut, agenția nu a reușit să recruteze personal suficient de calificat pentru a implementa sistemele de control necesare, deci asta este o provocare pentru uh, directorul actual. Dar oferim susținere acolo unde putem. S-a menționat doamna Mathieu uh, sesiunile de instruire de la sfârșitul acestei săptămâni uh, și noi contribuim uh, într-un mod constructiv încercând să informăm ce se așteaptă de la personal. De asemenea, mai târziu încercăm să ajutăm cu problema de evaluare și de implementare a, control, a standardelor de control intern pentru ca personalul să înțeleagă care poate fi diferența între ceea ce există și care sunt de fapt standardele de control intern și evident după aceea uh, facem audituri de follow-up pentru a vedea dacă un plan de acțiune a fost uh, pus uh, în funcție. Și dacă obiectivele planului au fost atinse. Începem un asemenea audit în octombrie a acestui an. Vom analiza planificarea bugetară ale privind uh, activitățile cheie, uh, seminarele, cursurile și așa mai departe. Vom vedea cum uh, au fost bugetate toate aceste acțiuni și, sigur, vom analiza și modul în care agenția implementează aceste activități. Deci, încercăm să ajutăm printr-un amestec de recomandări pe care le facem, iar ulterior vom vedea dacă sfaturile noastre au fost urmate. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Mai dorește cineva să adauge ceva? Doresc să vă amintesc, uh, în contradicție cu ceea ce este uh, trecut pe ordinea de zi, că termenul limită este 7 septembrie pentru înaintarea de amendamente. Și trecem acum mai departe la punctul 8 de pe ordinea de zi, bugetul rectificativ 6 2010, secțiunea a doua, Consiliul și Consiliul European, secțiunea 3, Comisia, secțiunea 10, Serviciul European pentru Acțiune Externă. Domnul Balcitis are cuvântul, este raportor pentru aviz. Mulțumesc, Domnule președinte, Serviciul European de Acțiune Externă este o instituție nouă și înainte de înființarea sa am avut o serie de dezbateri și ședințe neoficiale. În calitate de raportor și raportor pentru aviz, am propria mea poziție care se reflectă în documentul pe care l-am înaintat. este uh, solicitată o independență bugetară a acestei instituții pentru a funcționa foarte bine. În plus, cheltuielile bugetare, uh, bu- deci uh, bugetul administrativ și cel operațional trebuie diferențiat cât se poate de clar. Au existat o serie de păreri care au mers pe direcția că controlul parlamentar ar trebui să fie consolidat atunci când este vorba despre politica externă comunitară și despre acțiunile externe. Parlamentul ar trebui să um, aibă același drept în ceea ce privește descărcarea de gestiune ca și în cazul bugetului uh, comisiei. De asemenea, trebuie dată neutralitatea acestei uh, instituții și trebuie să ne asigurăm că alte servicii nu vor uh, avea suprapuneri de sarcini. Deci că funcția și resursele vor fi utilizate în mod optim și același lucru este valabil și pentru cheltuieli. Chitima? Cred că este logic așadar să amendăm, să ajustăm avizul și să ne asigurăm că auditul intern al Comisiei este cel care face Uh, auditul. Știm foarte bine că auditorii de la Comisie sunt competenți, experimentați, se ocupă de cheltuielile operaționale ale Comisiei, deci ar fi mult mai ușor să se facă auditul așa. De asemenea, s-ar face și economii în această perioadă dificilă. Există și o propunere de schimbare a uh, reglementării financiare regulamentului financiar pentru a se asigura mai multă consecvență. Eu sugerez să uh, avem un auditor la acest stadiu al activităților și acel auditor va fi responsabil pentru bugetul administrativ și cel operațional în același timp. În ce privește bugetul administrativ, secțiunea bugetul administrativ, 9,5 milioane de euro sunt prevăzuți pentru această funcțiune și fondurile vor veni din resurse proprii legate de procentajul uh, din PIB al fiecărui stat membru. 8,8 milioane de euro vor merge la acest capitol. Alte venituri vor veni de la persoane care lucrează pentru instituțiile europene, plăți în fondurile de pensii și alte plăți. Asta e aproximativ, ar fi aproximativ 600 de milioane de euro. De asemenea, fonduri pentru plata personalului și pentru ținerea clădirilor și alte costuri administrative în 2010. În acest moment e dificil de spus dacă creșterea de buget e mică sau mare, noi credem că ar fi mai ușor, mult mai ușor să se facă această judecată după un an, când vom avea un raport în legătură cu modul în care uh, fondurile vor fi folosite și atunci vom putea să tragem concluziile potrivite. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, dau cuvântul reprezentantului Comisiei dacă dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, dreptul Parlamentului de a da descărcare pentru implementarea întregului buget al Uniunii nu poate fi afectată nici de legislație secundară și nici de crearea unor instituții separate. Odată ce am spus acest lucru, trebuie să ținem cont de faptul că raportul anual de activitate al curții totuși tratează instituțiile separat și începește managementul financiar, iar Parlamentul, conform practicii curente, examinează implementarea fiecarei secțiuni a bugetului de la fiecare instituție în mod separat. Așadar, dat fiind că bugetul uh, Serviciului de Acțiune Externă va fi doar un buget administrativ și care va conține alocări administrative, Serviciul de Acțiune Externă va fi responsabil pentru implementarea propriului său buget administrativ și, evident, aceasta va fi partea descărcării date de Parlament. Pe de altă parte, Comisia implementează bugetul și în special alocările operaționale se găsesc în fiecare secțiune a bugetului și numai în vechea secțiune a bugetului și sigur că implementarea de către Comisia acestei alocări operaționale a făcut parte întotdeauna, a făcut subiectul întotdeauna descărcării Parlamentului. În concluzie, dreptul Parlamentului European de a da descărcarea rămâne integral și neafectat de crearea Serviciului uh, de Acțiune Externă ca instituție separată în sensul uh, regulamentului financiar. Președintele, mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc, este întotdeauna foarte interesant atunci când auzim asemenea lucruri. Mă bucur deja de prima descărcare uh, de gestiune privind Serviciul European de Acțiune Externă și pentru că nu este atât de simplu să oferim o descărcare de gestiune dacă instituția pe care o descărcăm sau care oferim descărcarea de gestiune nu cheltuiește banii. Pentru că cel care, pentru, care este responsabil pentru uh, acest serviciu și care este responsabil pentru cheltuirea banilor uh, nu face acest lucru. Deci construcția este una specială. Vom uh, încerca să implementăm în practică lucrurile, cu toate că dacă lucrurile vor deveni serioase, vor deveni și mai interesante. Întrebarea este dacă va reuși cineva să aducă documente justificative privind vreo acțiune. Acest lucru este foarte interesant. Contribuabilul pare a fi cel care pierde, dar în fine, el este uh, obișnuit să se găsească în această poziție. Uh, eu uh, sunt uh, curioasă despre cum vom proceda, pentru că construcția care se află în fața noastră nu este una transparentă. În fapt, ne va pune multe probleme în practică, nu numai nouă, ci și dumneavoastră comisiei. Puteți fi siguri că așa se va întâmpla. Eu uh, voi încerca să clarific lucrurile cât se poate de mult, iar în practică voi încerca să găsesc uh, cursul responsabilităților uh, și vă rog frumos să nu aveți dubii în ceea ce privește ambiția noastră de a um, aloca răspunderea, pentru că interesant este că în fiecare zi mai apare câte ceva. Nu este un domeniu în care să nu se întâmple nimic. Ultima oară am uh, vorbit despre Afganistan, iar în anii următori, probabil că nu va fi vorba numai despre Afganistan, ci și în Irak, pentru că sunt zone de război, avem Gaza, avem uh, Kosovo și alte zone cu probleme, deci putem să fim siguri că în fiecare zi undeva se va întâmpla ceva. Iar întrebarea este dacă um, vom putea să ne asumăm răspunderea sau să asumăm răspunderea celor uh, răspunzători atunci când apar aceste probleme în practică. Și doresc să adresez niște întrebări comisiei. Mulțumesc domnului Balgiris pentru um, prezentarea sa, eu am mai discutat cu el și ar fi bine ca nu numai serviciul de audit intern al comisiei să fie folosit, ci și contabilitatea comisiei, pentru că um, trebuie să fie în interesul nostru, al comisiei noastre, să se evite uh, dublarea anumitor structuri și a anumitor sarcini, pentru că numai în felul acesta Serviciul European de Acțiune Externă um, ar fi o instituție independentă fără uh, asemenea duplicări. Altfel, uh, ne vom confrunta cu probleme administrative și cu mai multă birocratie. Va fi aici vorba despre o unitate administrativă mai mică, care va avea un comportament atipic față de alte servicii din cadrul comisiei. Deci uh, ne putem aștepta ca acest serviciu să facă o carieră mai rapidă decât altele. De aceea, cred că um, acum ar trebui să evităm orice tip de duplicare a sarcinilor. Însă, eu mă întreb care sunt costurile acestui buget administrativ, pentru că oriunde pun această întrebare nu obțin o cifră. Uh, așa încât uh, ar fi un mare merit dacă ați putea să ne spuneți ce costă uh, sau cât costă acest serviciu european uh, de acțiune externă. Știu că nu sunt costuri suplimentare până la urmă, pentru că oamenii sunt cei pe care îi avem la dispoziție. Însă, care este bugetul administrativ în anul 2011? Pentru că acest lucru trebuie să fie cunoscut. Iar în ceea ce privește costurile suplimentare pe care le-ați amintit, vorbim de 10 milioane de euro pentru 3 luni, deci 40 de milioane de euro anual. Aceasta ar fi a doua întrebare către Comisie. Cum tratăm aceste cifre? Vă mulțumesc. Prego. Președintele, vă rog, aveți cuvântul. Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gressler are dreptate. finanțare pentru trei luni Uh, suma pentru 2009 este uh, negociată la Comisie, deocamdată nu avem o decizie. În următoarele săptămâni probabil va apărea o decizie. Comisia rămâne foarte atentă la evoluțiile bugetare și uh, evident astăzi încă serviciul nu este o structură activă, deci Comisia nu are posibilitatea de a trece în revistă într-o manieră critică uh, acțiunile AS. Ce pot să vă spun este că din punct de vedere bugetar se face același uh, efort și cu aceeași rigoare uh, care se aplică la alte servicii ale Comisiei. Eu uh, sunt contabil la Comisie, s-a vorbit aici, doamna Gresla a vorbit de rigoare, și colaboratorii mei, serviciile mele și eu însumi ne pregătim să furnizăm gratuit aceeași activitate și pentru serviciul de acțiune externă. Dar asta înseamnă că și trebuie să fie de acord, pentru că fiecare instituție își stabilește propriul contabil. Așadar, asta era tot ce am de spus. Mulțumesc, doamna Grăsler. Mulțumesc. Doresc să mai adresez și alte întrebări. Anexa 10 din statutul de personal um, care vorbește despre răspunderea pentru uh, funcționarii din statele terțe și acesta se va modifica. Mă bucur că lipsa de transparență este completă vis-a-vis -vis de acest lucru, pentru că pe moment uh, observăm că um, agențiile contractate um, nu tratează la fel funcționarii precum și uh, precum uh, a, agenții celorlalte uh, agenții uh, din afara comunității. Uh, toată lumea beneficiază acum de locuințe mobilate, însă din alte documente uh, reiese că costurile trebuie să fie neutre. Însă eu aș vrea să știu cum funcționează lucrurile, pentru că există anumite nuanțe în uh, reglementare, de exemplu, se vorbește despre aerul condiționat și întreținerea acestuia care trebuie iar costurile acestea trebuie preluate de către funcționari, însă în statut se precizează că are loc o armonizare cu condițiile personalului de la comisie. Deci, până la urmă, personalul acestui serviciu de acțiune externă are același statut ca și ceilalți funcționari sau nu? Um, toată această poveste este uh, interesantă, pentru că trebuie să ne întrebăm dacă lucrurile sunt într-adevăr neutre din punctul de vedere al bugetului sau nu. Pentru că știu că toate aceste costuri se regăsesc într-un pachet uh, general de costuri, însă ar fi corect, dacă tot vorbim despre costuri, să explicăm în comisia noastră ce costă într-adevăr uh, acest lucru, adică armonizarea statutului acestor funcționari cu ceilalți membri ai echipei europene. Mulțumesc, spune președintele. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Într-adevăr, puteți vedea detaliile implicațiilor financiare uh, legate de propunerea Comisiei de a modifica reglementarea Uh, privind personalul și condițiile de angajare a altor uh, angajați și aici privește acest aspect, dată fiind această posibilitate ca agenții uh, contractuali să locuiască în apartamente mobilate, considerăm că uneori ei au, au apartamente în delegații și oficialii nu le ocupă pentru că nu stau acolo și ar putea să dea aceste apartamente uh, agenților contractuale în loc să le se ramburseze acestora costul chiriei. Deci putem să fim mai flexibili decât să, în loc să pur și simplu să spunem nu un agent contractual doar pentru că e un agent contractual. Și dacă nu sunt apartamente vacante, atunci vom continua pur și simplu să rambursăm costul chiriei. Deci nu vedem un, uh, un cost adițional. Grazie. Mulțumesc. Ačiū gerimas pirmininkė. Tai kalbant apie biudžetą ir apie šitos, sakykime, nuomonės toliau. Bugetul și acest aviz și dezvoltarea sa în continuare sunt în conformitate cu chestiunile pe care le discutăm Cred că ar fi imposibil să spunem astăzi care vor fi bugetele pentru 2011. Chiar mai interesant ar fi să vedem care este bugetul Serviciului European de Acțiune Externă în 2012. De ce? Pentru că nu putem să mulțim cu 3 sau 4. Pentru că se prevede că Serviciul European de acțiune externă va avea 1625 uh, din care vreo 400 sunt uh, de la comisie și numai circa 100 sunt personal nou. Cele trei luni de plată pentru personal vor fi finanțate de comisie. Deci, statul de salariu din 2011 în sarcina comisiei reprezintă o sumă foarte mare, mult mai mult decât 40 de milioane. Uh, un milion și jumătate sunt pentru încheierea spațiilor, cheltuielile de exploatare, iar bugetul pentru 2011 va avea și alte cheltuieli curente care nu sunt abordate astăzi. Cred că ideea de bază este ca separarea unei părți din comisie va permite să înțelegem mai uh, târziu care este eficiența și rentabilitatea acțiunilor comisiei. Ați propus să ne folosim, să valorificăm experiența existentă deja în cadrul comisiei atunci când e vorba de crearea unui, unei structuri și în ceea ce vește conturile. E o idee utilă care ar putea fi menționată în aviz. Însă, cred că lucrul uh, cel mai important, așa cum a fost menționat, este că trebuie să așteptăm punctele cele mai interesante atunci când vom primi rapoartele cu privire uh, la uh, costurile contractate. Vor fi documente foarte interesate și vom avea posibilitatea nu numai să ne spunem punctul de vedere, dar să înțelegem și acțiunea externă a Uniunii Europene, aria sa. Ați menționat țări cum ar fi Afganistanul și alte țări și, desigur, ne vom confrunta și cu alte probleme pe care nu le-am discutat încă astăzi. Președintele, mulțumesc. Pachetul uh, am terminat uh, în ceea ce privește pachetul de, uh, acțiune externă și trecem la punctul 9. Doamna Herzog este raportor. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu succintă. Este important să spunem că suntem foarte atenți ca acest uh, regulament să fie în proces de codecizie, deci Parlamentul trebuie să fie implicat, de aceea uh, comisia noastră uh, face raportul către Comisia Jurii domnul Rapcai. Cel mai important lucru pentru mine este să găsesc uh, un modus vivendi pentru personalul care vine din diferite surse, instituțiile europene, statele membre și contractanții locali. Și sunt diferențe care trebuie explicate, trebuie rezolvate sau trebuie mai bine gestionate. O să încep cu ce este mai important și sunt convinsă că doamna Gresle este de acord cu mine. Trebuie să ne asigurăm că nu există conflicte de interese, mai ales pentru funcționarii care provin din statele membre și din contractele locale. Trebuie să ne asigurăm că nu apar conflicte de, interes, de interese, ceea ce înseamnă în practică că pot să aibă uh, alte contracte uh, în țara uh, gazdă. Cred că este important. În ceea ce privește sursele majore, statele membre și instituțiile, trebuie să rezolvăm o serie de chestiuni. Începând cu statele membre statele membre au dreptul de plin de a hotărâ cine este numit și care sunt calitățile pe care cineva trebuie să le îndeplinească pentru a intra în corpul diplomatic. Însă atunci când persoana este transmisă la Serviciul European de Acțiune Externă, persoana trebuie să aibă o anumită formare care să fie cam la același nivel, pentru că este criteriul de bază atunci când vorbim de aptitudinile și competențele necesare pentru funcție. A doua chestiune pe care doresc să o menționez este cea a mobilității înainte de ciclu 4 plus 4, în comparație cu uh, termenul de mandatul de 5 ani al funcționarilor, aceasta poate să uh, pună o serie de probleme. Și trebuie să vedem care sunt diferențele, uh, atât când e vorba de personal și de costuri. O altă chestiune pe care doresc să o menționez și cred că este importantă, uh, faptul că diplomații care lucrează pentru Serviciul European de Acțiune Externe au niște drepturi și niște responsabilități. Trebuie să ne asigurăm că, chiar dacă se întorc în statele membre, responsabilitățile, pentru că descărcarea de gestiune uh, poate să survină mai târziu după ce se întorc în țara lor, ei trebuie să poartă în continuare răspunderea um, și după ce s-au întors în uh, statul membru de origine. Cred că acestea sunt chestiunile cele mai importante din punct de vedere al controlului bugetar. Trebuie să ne asigurăm că responsabilitățile, inclusiv cele financiare, trebuie să se aplice în mod clar pentru orice funcționar care provine din sursele menționate. Cred că acestea sunt chestiunile pe care am uh, dorit să le ridic în discuție. Am uh, discutat în mai multe rânduri aceste lucruri cu raportorii din umbră și cred că putem să ne finalizăm sarcina la timpul cuvenit. Cred că Termenul uh, pentru amendamente este 15 august. Doresc să reamintesc colegilor, sper că nu mă înșel. 15 august. Președintele, dăm, cu, dăm cuvântul comisiei dacă dorește să intervină pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, statutul funcționarilor trebuie văzut ca un singur document. Uh, Deja avem o serie de dispoziție în regulamentul funcționarilor, pentru că situația cu care ne confruntăm nu este cu totul uh, nouă. Am avut uh, astfel de statute pentru uh, instituții și chestiunea conflictului de interese. De aceea avem titlul 2 în, regula, în statutul funcționarilor care stipulează drepturile și obligațiile uh, oficialilor și altor funcționari. Atunci când vorbim despre responsabilitate și răspundere civilă, există o serie de dispoziții. De exemplu, articolul 22 uh, din regulamentul privind funcționarii trebuie să acoperim și situațiile care ar putea să apară. Dorim să se țină cont de faptul că nu am dori să uh, repetăm uh, aceste dispoziții uh, și în alte părți ale acestor regulamente. Președintele, mulțumesc. Vă rog, doamna Gresel. Da, fi. Da, da. Pot să îl întreb pe reprezentantul Comisiei cum stau lucrurile în ceea ce privește funcționarii locali. Numărul lor este 3000 pentru Uniunea Europeană, Uniunea Europeană care lucrează din afara Uniunii Europene. Ei nu se supun aceleași, norme privind conflictul de interes ca și ceilalți. Aș vrea să știu dacă Comisia se gândește să aplice aceleași prevederi și pentru acești uh, funcționari externi ai Uniunii Europene. Mulțumesc! Grazie. Uh, when we talk about atunci când vorbim despre alți funcționari ai uh, Uniunii, într-adevăr, avem uh, regulamentul privind personalul, titlul 2 se aplică prin analogie și altor funcționări, deci personalului temporar și personalului contractant. Articolul 11, în ceea ce fește condițiile de angajare, se face referire la articolul 2. Deci nu există nicio diferență de tratament între oficiali și uh, agenții temporari și agenții contractuali. Doamna Gressel. Richtig. Asta nu este corect, pentru că până acum uh, acest lucru trebuia specificat în contractul de muncă, însă atunci uh, nu era sigur ce se întâmpla cu cele 3.000 de contracte de muncă. Deci acest lucru trebuie reglementat clar. Articolul 16 până 29 din statul funcționarilor nu este uh, valabil pentru agenții locali, dar acest lucru trebuie modificat de urgență. Intervenire Mulțumesc. Dorește să mai intervină cineva? Comisia dorește să intervină la acest moment? Vă rog. Un comentariu scurt. Dacă am înțeles bine, vorbiți despre personalul local, unde se, despre care se vorbește și în condițiile de angajare. În ceea ce privește trăsătura Uh, specială este că sunt menționați în condițiile, uh, dar condițiile în care sunt angajați nu figurează acestea sunt reglementate de dreptul național și aici se aplică legislația națională. Deci dacă există probleme cu acest tip de personal, trebuie să te adresezi instituțiilor judiciare și poliției din statul membru uh, și aici intrăm deja într-o sferă de acțiune puțin diferită. Asta înseamnă um, ce să spun, vă doresc mult succes în Afganistan sau în alte țări de acest gen. Uh, pentru că eu cred că ar trebui ca cei care lucrează în țările respective să beneficieze de aceleași condiții și uh, să aibă ancorate aceleași prevederi în regulamentul funcționarilor, uh, pentru că așa ar fi corect. În multe cazuri se referă la acești uh, funcționari locali. Putem observa că anumite firme um, contractează personal, însă se încalcă normele privind uh, conflictul de interese, de aceea ar fi bine ca Comisia să-i trateze și pe aceștia egal, iar dacă nu face acest lucru, trebuie să ne asigurăm că se realizează totuși asta. Nu, pot, nu se poate ca lucrurile să rămână așa vis-a-vis -vis de acest punct. Am crezut că vom avea un consens minim în ceea ce îi privește pe funcționarii locali, deci pe cei externi, pentru că este o poveste simplă și cred că acest lucru ar trebui fi, să fie unul firesc. Se prego la relatrice. Mulțumesc. Cred că este foarte important pentru toți cei din acest în aceste sale ca serviciile plan de acțiune externe să uh, funcționeze bine. Iar um, descărcarea de gestiune este uh, de asemenea una foarte un lucru foarte important. De aceea recomand Consiliului să privească retrospectiv la rapoartele de descărcare care au fost făcute în Balcani și să uh, tragă învățăminte de acolo, pentru că um, în ceea ce privește bolile copiilor și banii care, modul în care pot fi cheltuiți banii în acele zone, um, sunt importante. Cred că putem uh, face progrese uh, privind la aceste lucruri și cred că am fi putut evita multe dificultăți și probleme pe viitor dacă am fi învățat cum trebuie această lecție. Dacă Serviciul European de Acțiune Externă ar fi învățat aceste lecții astfel încât să minimizeze conflictul de interese în zonele conflictuale, în zonele în care există probleme, în țările în care nivelul de corupție este unul mult mai mare decât cineva și-ar putea imagina de la nivel de Uniune Europeană. De aceea cred că este important pentru noi să ne întoarcem înapoi, să privim cum au stat lucrurile, să vedem greșelile care au fost făcute uh, pentru a putea învăța ceva din ele. Um, iată că um, activitatea Agenției Europene pentru Reconstrucție poate reprezenta o uh, rampă de lansare în ceea ce privește învățămintele pe care le putem uh, trage. Mulțumesc! Există alte persoane care doresc să ia cuvântul. Uh, dacă nu, putem trece mai departe. Punctele 10, 11 și 12 de pe ordinea de zi. După cum am spus la început, acestea au fost amânate pentru ziua de mâine, când vom avea o ședință comună cu Comisia pentru Buget. Așa încât trecem acum la 12.1, acordul internațional referitor la acordul financiar între instituții. Pe uh, 23 martie um, a fost numit raportorul pentru un raport uh, unde AFCO este răspunzătoare pe fond. Este vorba despre o convenție interinstituțională între Consiliu, Parlament și Comisie. Există o asemenea, un asemenea acord uh, referitor la colaborarea pe teme bugetare. Este un document important pentru procedura bugetară. A fost un instrument practic uh, care se referea și la disciplina bugetară și la cadrul financiar multianual și care uh, caracteriza această colaborare interinstituțională în mod general. Proiectul uh, de raport este unul uh, diferit pentru că după ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, uh, s-au uh, modificat anumite lucruri, care anumite aspecte au trecut la alte proceduri. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, acest punct uh, este prelucrat în uh, regulamentul bugetar al Consiliului, cu toate că în intervalul 2007-2013 această planificare nu fusese prevăzută. În afară de aceasta, va exista o modificare a regulamentului privind bugetul uh, valabilă pentru bugetul general al Uniunii Europene. Asta înseamnă că proiectul pentru un acord internațional se referă numai la prevederile acordului actual, care este valabil în acest moment. Proiectul pentru acest buget este împărțit în trei părți. Uh, în prima parte este vorba despre un cadru financiar abordat cu instrumente speciale. În a doua parte este vorba despre cooperare în cadrul procedurii bugetare și în partea a treia se vorbește despre administrarea fondurilor europene. Partea a treia ne arată principiile generale care sunt importante pentru o sănătate bugetară um, serioasă Este vorba aici de trei întrebări esențiale care sunt prelucrate în trei subcapitole, agențiile, instrumentele financiare și altele diverse. Este vorba, de fapt, despre mai ales în revizuirea anuală a regulamentului bugetar despre uh, înaintarea de noi propuneri. Se dorește să se evite um, intervenirea în procedura actuală. Ar fi rezonabil ca raportul referitor la subiecte interinstituționale să se concentreze asupra acestora și să vizeze chestiunile pe care le discutăm noi în comisia noastră, iar uh, regulamentul bugetar ar trebui să fie tratat la celelalte puncte. De asemenea, capitolul privind o, uh, noile instrumente financiare ar trebui să ne intereseze. Proiectul cuprinde următoarele texte. Se vorbește despre un mecanism de cofinanțare care este introdus și care este necesar pentru a garanta dinamica bugetară și pentru a o îmbunătăți pe aceasta. De asemenea, pentru a prevedea o finanțare mai bună. Se doresc uh, se dorește să existe niște instrumente financiare care să uh, funcționeze ca niște instrumente de accelerare a anumitor proceduri. În cadrul uh, proiectului bugetar sunt prevăzute mijloace pentru investiții și altele pentru banca de investiții instrumente uh, pentru susținerea domeniului cercetării și pentru construcția de rețele, infrastructuri uh, pentru IMM-uri. Cadrul financiar multianual uh, prevede anumite mijloace de catalizatoare pentru uh, încheierea de parteneriate, pentru investiții, pentru toate aceste proceduri. Din punctul nostru de vedere, este interesant să analizăm aceste aspecte și, de asemenea, să primim informații suplimentare de la Comisie. Mă gândesc mai ales la faptul că um, aceste uh, companii publice și private au nevoie de o structură clară. Nu este suficient uh, modul în care se lucrează acum. Noi uh, arătăm aceste lucruri în documentul care prelucrează uh, acest interval uh, de timp din perspectivă financiară. Există deja două instrumente financiare de control. Articolul 108, de exemplu, prevede, îl prevede pe unul dintre acestea. Este vorba despre întreprinderile private care pot prelua um, activitatea unei întreprinderi publice, private și pot uh, încheia uh, și lucra cu fonduri europene. De asemenea, pot uh, prelua o concesionare a acestora. De, de asemenea, ne putem gândi la un uh, model de uh, regulament bugetar care să fie valabil în acest context. Comisia susține asemenea societăți mixte, iar noi trebuie să specificăm că aceste întreprinderi public-private nu reprezintă singura posibilitate de a obține, de a atinge anumite obiective politice, pentru că este vorba de a explica mai bine de ce suntem de părere că asemenea companii reprezintă o soluție mai bună. Al doilea punct uh, care îl neliniștește pe raportor se referă la uh, formularea slabă referitoare la controlul acestor companii mixte. Textul citat referitor la raportul Comisiei al Parlamentului și Consiliului vor, vorbește despre funcționarea disciplinei bugetare și a unui sistem financiar sănătos um, și nu pune probleme speciale Uh, și vorbește de asemenea despre faptul că nu ar trebui să aibă loc nicio modificare. Eu nu sunt de acord cu Comisia în acest sens. Cred că ar trebui să înțelegem mai bine rezultatele acestor uh, companii mixte. Aceste întreprinderi trebuie să fie analizate în mod corect trebuie să avem o atitudine deschisă față de ele și, de asemenea, obiectivul trebuie să fie ca uh, serviciile acestora să fie îmbunătățite, pentru că este vorba despre uh, mijloace publice care sunt administrate într-o asemenea întreprindere. Nu sunt uh, numai întrebări de control bugetar uh, la care trebuie să se răspundă, ci și chestiuni financiare și acestea trebuie clarificate în mod exhaustiv. Trebuie să creăm condițiile pentru a avea o situație transparentă, riguroasă în aceste întreprinderi mixte pentru a beneficia de acces uh, clar al OLAF și al Curții de Conturi la um, structura acestora. Acestea sunt aspectele asupra cărora ar trebui să ne concentrăm și sunt deschis la orice contribuție din partea colegilor. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. Există anumite fenomene în Parlament care nu sunt plăcute de către anumiți colegi, dar sunt foarte importante, pentru că în baza unor asemenea povești pierdem sau câștigăm. De aceea vă mulțumesc că um, ați făcut această prezentare și um, doresc să vă semnalizez faptul că sunt de acord cu dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește uh, tratarea noilor uh, instrumente de finanțare, pentru că acestea sunt uh, foarte importante și au un lucru comun și, în final, uh, nu vom mai vedea acest lucru. Important este însă să ne spunem părerea vis-a-vis -vis de ele, pentru că nu trebuie să existe lipsă de transparență în ceea ce privește aceste uh, instrumente de finanțare, iar pericolul este mare. De aceea doresc să exprim o critică, o critică care urmează linia conchisă de Parlament. Cu toții ne-am uh, exprimat critic vis-a-vis -vis de acest punct pentru că există transparența. Tot ceea ce trece prin fondul de investiții și uh, Banca Europeană pentru Reconstrucție este în afara uh, competențelor noastre și a posibilității noastre de intervenție. Deci noi putem doar să mutăm anumite activități într-acolo, însă acest lucru trebuie să fie evitat, pentru că în final nu vom mai putea controla absolut nimic. Am văzut același lucru astăzi în ceea ce privește agențiile. Agențiile înseamnă mai puțin control public și nu mai mult control public. Deci avem deja dificultăți în acest domeniu. Nu dorim să creăm altele în plus. Nu este în interesul nostru să dezvoltăm aceste instrumente în mod suplimentar. Nu dorim să dăm banii prin asemenea instituții pentru a pierde controlul parlamentar și a trebui să ne luptăm pentru impunerea anumitor măsuri mai mult decât este necesar nu sunt de acord să ruinăm instituțiile Uniunii Europene Cred că sunt suficiente cele care există, de aceea um, acest punct critic exprimat de mine, cred că ar trebui să uh, avem aceeași părere critică și pe viitor în ceea ce privește aceste lucruri, pentru că noi ne pierdem din drepturi în acest context și cred că nu ar trebui să mai renunțăm la nimic, pentru că am renunțat la suficiente până acum. Vă mulțumesc! Audi. Mulțumesc, domnul Odi. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că tot ce este comunitar trebuie controlat de Parlament și cetățenii se așteaptă să avem acest drept de control. Dreptul de control este dreptul fundamental al oricărui parlament. În ce privește partea pe care ați uh, menționat-o, domnule președinte, în legătură cu instrumentele financiare, cu scopul de a întări efectul de pârghie al bugetului și încurajarea creierii unor instrumente financiare plurianuale. Uh, am discutat foarte mult cu Alana Masur acest subiect. Eu cred că a venit momentul ca Uniunea să-și structureze bugetul pentru ca acesta să-i permită să investească. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în cazul Galileo, la ceea ce e pe cale să se producă la ITER, vedem că de fiecare dată când avem un mare proiect, avem întotdeauna probleme de administrare din punct de vedere tehnic și financiar. Începește aspectul financiar în statul membru din care provin eu, de exemplu, colectivitățile, nu statul așadar, dar colectivitățile au o secțiune bugetară pentru probleme funcționale și un buget separat de investiții. Bine, se redactează altfel bugetul, dar cred că trebuie să avem instrumente financiare ca și clasificări bugetare care să ne permită să uh, desfășurăm operațiuni, mari operațiuni bugetare plurianuale, pentru că eu cred că o parte a investițiilor publice se vor face la scară continentală, la scara Uniunii Europene, fie că e vorba de noi tehno- noile tehnologii, de autostrăzile mării, de uh, fluvii, de energie, de educație, de spațiu, de explorarea spațiului cosmic. Există o serie întreagă de proiecte pentru care trebuie să pregătim uh, bugete structurate și pe care evidențele și controlăm. Sunt un pic uh, în decalaj, să spunem așa, față de ce au spus uh, doamna Gresler, dar aceasta este abordarea pe care o favorizez eu. Mulțumesc, doamna Gresler, mulțumesc foarte mult. Uh, tocmai ce mi-am găsit uh, documentele, cred că trebuie să nu uităm că trebuie să prioritizăm uh, reglementările sectoriale. Bugetul trebuie să stabilească o, priorita- o prioritizare a sectoarelor și uh, Probabil că o altă limitare este dată de programe. Există un document foarte interesant uh, de la raportorul pentru 2011, doamna Iangevska, uh, în care spune cu câte uh, programe pentru tineri susține Uniunea 10-11. Sumele cheltuite sunt scandaloase și de multe ori rezultatul e zero. Deci cred că trebuie să reducem numărul de proiecte, să avem mai puține, să le prioritizăm mai bine, pentru că mai puțin poate însemna uneori mai mult. Și același lucru este adevărat pentru programele internaționale și ele trebuie uh, reduse. Mulțumesc. Comisia dorește să intervină? Da, domnule președinte. dezbaterile acoperă diferite tipuri de întrebare. Începește de întrebări interne și probleme. Începește dreptul de control al Parlamentului. Ar spune că propunerea de reglementare financiară ar trebui completată cu uh, anumite garanții de principiu. Unele sunt deja oferite la punctul 53b, mai ales în ce privește controlul intern, contabilitatea, și necesitatea de a, a se supune la un audit independent în ce privește noile instrumente financiare. Așadar, în toate cazurile, puterea de control a autorității bugetare de descărcare e uh, respectată. Parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții este necesar din motive de competențe tehnice pe care noi nu le avem la Comisie, deci noi încercăm să beneficiem de competențele disponibile în altă parte avem deja succes cu fondurile structurale și cu inițiativele de parteneriat public-privat pe care le finanțăm, printre care Jeremy, care merge foarte bine. Deci, uh, de pe urma acestora beneficiază fondurile, programele cu fonduri structurale. În ce privește uh, ce a spus domnul Odei, cred că el se referă la bugetul de investiții și la capacitatea de împrumut a colectivităților locale. În bugetul comunitar suntem într-o altă situație evident, și într-o altă categorie, evident, uh, e vorba de un angajament plurianual uh, de onorare a obligațiilor. Avem perspectivele financiare și avem bugetul anual. Acolo trebuie să căutăm mijloacele de investiții. Cheltuielile anuale pot uh, face și pot fi folosite și pentru investiții. Sigur, însă mecanismele sunt diferite față de cele de, de la nivel local sau uh, la nivelul statelor membre, acolo unde există capacitatea de împrumut. Nu sunt sigur, doamnă Grăslă, și regret acest lucru, dar nu sunt sigur că um, se va face priorita, prioritizare. Mie, întotdeauna mi-au spus juriștii că nu există o ierarhie între normele de reglementare financiară și baza sectorială care prevede o, o serie de dispoziții în, în ce privește gestiunea controlului lucru la care trebuie să fim foarte atenți la comisie și comisia în